referitor la Cartea Verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului. Este o temă de mare importanță și care este urmărită îndeaproape uh, într-o serie întreagă de țări și cu siguranță și în țara mea. Și atunci, în primul rând, am să dau cuvântul doamnei raportor Patron Neves, timp de patru minute, în calitatea sa de raportor. Aveți cuvântul. Bravo, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Aș dori să mă adresez și unui grup de 50 de pescari care sunt pe punctul de a sosi aici în hemiciclu pentru a aștepta la dezbatere și la votarea acestui raport. Cred că vorbesc aici în numele tuturor colegilor din Comisia pentru Pescuit, care au contribuit toți la elaborarea acestui raport și îmi exprim uh, marea satisfacție că în sfârșit a sosit ziua de, de a-l prezenta și vota în plenară. Și asta pentru că politica comună în domeniul pescuitului este o politică emblematică a Uniunii Europene a avut un început dificil în anii 80, apoi s-a făcut o prima reformă a acestei politici în anul 2002, iar astăzi știm că una din problemele esențiale cu care ne-am confruntat este supracapacitatea de pescuit și inegalitatea între investițiile din Uniunea Europeană, probleme încă existente în ziua de azi reforma care a fost lansată a fost uh, punctul de plecare pentru o reformă care trebuie să fie exhaustivă, în profunzime uh, și este așteptată de mulți ani de zile de sectorul de pescuit. Acum, uh, care ar trebui să fie orientările acestei reforme în funcție de uh, cele prezentate în raport? În primul rând, ar trebui să existe un echilibru între mediul, protejarea mediului înconjurător, domeniul social și uh, echilibrul economic pentru a permite conservarea stocului și păstrarea locurilor de muncă și pentru a păstra randamentul activităților de pescuit. Fără aceste trei aspecte nu vom mai putea uh, pescui în uh, Uniunea Europeană sau cel puțin nu vom mai avea un pescuit durabil și care să se poată dezvolta în continuare. Așadar, haideți să vedem cum, care este modul în care aceste principii generale, care trebuie să ne permite să pescuim mai puțin, să câștigăm mai mulți bani și să prezervăm mai bine stocurile, și deci cum am putea să concretizăm aceste principii. Raportul se referă la unele aspecte fundamentale, punând acceptul, accentul pe descentralizare, pe consolidarea puterii de intervenție a pescarilor și, uh, în luarea de hotărâri, deci mai multe investiții în, uh, pentru gestiune, ar putea, așa ar trebui să permită o politică în care să se respecte angajamentele, menținerea unei flote artizanale și industriale cu regimuri specifice pentru fiecare uh, tip de pescuit, să facem o reflexie de asemenea asupra unor modele care să se adapteze fiecărui tip de pescuit și fiecare regiune europene, o consolidare a pieței printr-o, uh, printr pescuit destinat unor produse de va- cu valoare adăugată, uh, Ehm, să vedem ce facem cu prețurile la prima vânzare, ehm, exigența de bune practici, ehm, modernizarea flotei, dar și cu securitatea pentru alevini, dezvoltarea acvaculturii, dar o acvacultură durabilă din punct de vedere ecologic, dezvoltarea unor altor sectoare conexe a capturilor, cum ar fi, de exemplu, prelucrarea și trebuie să tragem atenția și asupra rolului din ce în ce mai important al femeilor în domeniul pescuitului. Trebuie să solicităm ca produsele de pescuit din țările terțe importate în Uniunea Europeană să fie supuse acelorași exigențe ca produsele europene în ce privește etichetarea, originea și plus integrarea pescuitului în politica maritimă europeană pentru a putea ameliora uh, capacitățile sale. În încheiere, spune că uh, activitatea care, uh, raportul prezentat astăzi aici este produsul unui efort comun al tuturor colegilor din Comisia pentru Pescuit, uh, raportorii din umbră cu care am lucrat foarte bine, uh, Comisia de asemenea, Secretariatul Parlamentului European, Uh, consilierii PPE și altor grupuri politice, precum și asistenții mei. A fost deci o muncă colectivă și uh, sperăm că rezultatul său va putea fi adoptat de Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, în numele Consiliului, va interveni domnul Martin Fragheiro, secretar general pentru pescuit în guvernul spaniol. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Președinția se bucură de faptul că are loc această dezbatere în Parlamentul European pentru că ea reprezintă o contribuție importantă uh, la dezbaterile largi care au fost lansate cu ocazia cărții verzi. Și este evident că Parlamentul european are o opinie care trebuie să fie luată în mod serios în seamă de către Comisie în momentul în care se elaborează propuneri legislative. De asemenea, Consiliul va studia în mod aprofundat toate punctele de vedere exprimate de Parlament, în așa fel încât să vedem care sunt propunerile administrative pe care, legislative pe care le putem adopta în cadrul codeciziei. Cartea Verde din aprilie 2009 se referă la diferite neajunsuri structurale cu care se confruntă uh, PCP-ul, Politica Comună a Pescuitului, în materie de capacitate de pescuit, obiective nedefinite, uh, lipsă de responsabilitate din partea sectorului acesta de activitate. Și Cartea Verde subliniază de asemenea și diferite posibilități uh, de a combate aceste neajunsuri structurale și abordează de asemenea anumite chestiuni deosebit de importante, precum regimele diferențiate în ceea ce privește flotele industriale de pescuit și uh, flotele de pescuit de coastă, care sunt mai mici care au dimensiuni mai mici. Apoi abordăm de asemenea și cotele de pescuit. Avem nevoie de o mai bună orientare uh, în funcție de cererea de pe piață. Și această politică comună a pescuitului, în contextul general al politicii maritime, trebuie văzută și sub unghiul finanțării statele membre, atât în mod individual cât și în ansamblu, în sânul Consiliului, studiază toate aceste aspecte pe care le-am subliniat. Prima fază de consultări s-a terminat în decembrie 2009 și Comisia a primit 1750 de propuneri și peste, iar până în prezent au avut loc peste 125 de întâlniri, ședințe și seminare. A doua fază de consultări va începe în septembrie 2010 și se va concentra pe modul în care vom uh, prelua ideile principale deja exprimate în prima fază. Vrem să vedem care vor fi principalele fațete ale reformei acestei politici de pescuit. Astăzi are loc un seminar uh, în ceea ce privește pescuitul pe scară mică, uh, Vom încerca să vedem în discuția noastră din luna aprilie referitoare la viitoarele perspective financiare cum anume vom integra și politica maritimă a Uniunii Europene. În luna, manie, în luna uh, mai uh, vom organiza o conferință în comun cu Comisia pe această temă și pe temele legate de uh, guvernanță, Uh, pescuitul pe scară largă, pescuitul pe scară mai redusă, de formă artizanală și așa mai departe. Ministrii, bineînțeles, în uh, Consiliu vor aborda aceste chestiuni și sperăm că în iulie, în uh, summitul din iulie, vom reuși să ne punem de acord asupra unui document de lucru care să includă toate aceste modificări. Cea de-a treia faza care va începe în al, doilea semestru 2010 va duce la definitivarea acestei cărți verzi și vom avea un document de bază care să includă noul regulament financiar, noile obiective ale uh, politicii comune de pescuit, în așa fel încât această politică să intre în vigoare cât mai repede posibil. Deocamdată Consiliul încă nu a adoptat nicio poziție comună, vom avea doar decizii formale plecând de la propunerile legislative înaintate de către Comisie. Asta se va face în 2011 și, bineînțeles, le vom face respectând uh, procedura de codecizie. Mulțumesc foarte mult Consiliului, președinției, domnului Martin Fragheiro și acum are cuvântul doamna Damanaci, care îi urăm bun venit în Parlament nu știu dacă este pentru prima dată când doamna comisar are ocazia să intervină în plen pe o temă, însă în orice caz este pentru prima dată când eu sunt cel care este președintele plenului și de aceea doresc să vă urez bun venit uh, să vă felicit pentru audierea dumneavoastră în calitate de comisar desemnat și aștept cu nerăbdare să vedem dezbaterea așa cum se va derula ea. Aveți cuvântul. Bună dimineața, domnule președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele calde. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, de vreme ce acesta este primul meu discurs ca și comisar în fața dumneavoastră, aș dori să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să mă adresez Parlamentului European. Mă simt foarte onorată să mă aflu în fața dumneavoastră și să discutăm împreună reforma politicii comune în domeniul pescuitului, care este o uh, politică foarte importantă. Aș dori să o felicit pe doamna raportoare, pe doamna Neves, pentru eforturile pe care le-a depus pentru a, a uh, aduce într-un document consecvent și coerent toate pozițiile diferite. Nu aș putea spune că nu avem nevoie de o reformă. Din potrivă, sunt într totul de acord cu acest lucru. După cum știți, ultima reformă din 2002 nu a fost uh, suficientă, nu a avut destul de mult succes și acum trebuie să abordăm toate deficientele, deficiențele trecutului pentru a avea rezultate mai bune de mediu, sociale și economice. Consultarea publică a arătat foarte clar că există uh, uh, un, o susținere foarte importantă a acestei reforme. Sigur că astăzi nu voi putea să răspund tuturor chestiunilor pe care le-ați menționat în raport, care va fi votat după amiază. Totuși, ținând minte, ținând minte mai ales amendamentele dumneavoastră de controvis privind durabilitatea, capacitatea excedentară, unitățile mici de pescuit, decentralizarea, um, eliminarea treptată a aruncărilor în mare, sunt foarte recunoscătoare pentru uh, contribuția dumneavoastră constructivă și aș dori să subliniez două elemente specifice. În primul rând, finanțarea publică. Sunt de acord că trebuie să ne focalizăm subvențiile pentru a avea rezultate mai bune. Trebuie să le orientăm către obiectivele politicii noastre. De exemplu, în loc să susținem uh, crearea, construirea de noi nave, ar trebui mai bine să susținem inovarea pentru modernizarea uh, celor existente pentru a răspunde provocărilor viitorului. În al doilea rând, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește dimensiunea socială. Dorim un pescuit care să creeze locuri de muncă atractive și aștept cu nerăbdare propunerile dumneavoastră în decursul dezbaterii. Dați-mi voie, de asemenea, să vă informez cu privire la pașii noștri pe viitor. Vom pregăti un raport de sinteză al consultării de anul trecut, care ne va ajuta să pregătim propunerile pentru noua politică organizăm ateliere de lucru pentru a discuta teme specifice cu părțile interesate, cu instituții și cu statele membre. Împreună cu președinția spaniolă, o conferință uh, cu privire la reforma uh, politicii comune în domeniul pescuitului va avea loc în luna mai. Știu că astăzi există un atelier de lucru tehnic care are loc tocmai în acest uh, moment în comisie cu participanți din întreaga Uniune Europeană. Îmi pare foarte rău că dumneavoastră nu puteți uh, participa la acest uh, atelier. El a fost programat acum multă vreme și voi încerca să mă asigur uh, că pe viitor, că pe viitor reuniunile nu se vor suprapune. Pe baza tuturor contribuțiilor, la sfârșitul lui 2010 vom dezvolta propunerile care să fie adoptate în comisie în primăvara lui 2011. Aceast, acest proces de consultare va culmina cu o discuție fructuoasă cu dumneavoastră. Dumneavoastră, ca și colegiitori, veți avea rolul uh, un rol foarte important de jucat în formarea acestei noi politici împreună cu Consiliul. Și eu aștept cu nerăbdare să cooperăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Acum începem uh, discursurile oratorilor în numele grupurilor parlamentare. Sigur, importanța acestei dezbateri se traduce și în faptul puțin frecvent că avem mai mult de 30 de oratori înscriși la cuvânt și vom putea da cuvântul fiecărora, fiecăruia dintre ei și vă rog pe toți să respectați pe cât posibil timpul de vorbire acordat pentru că dacă nu vom fi obligați să tăiem microfonul celor care depășesc, depășesc timpul, pentru că v-am spus, sunt mulți uh, vorbitori înscriși pe listă și nu avem uh, destul timp la dispoziție. În primul rând, în numele grupului PPE, pentru două minute, are cuvântul domnul Antinoro. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și uh, cuvintelor reprezentantului Consiliului și urez succes doamnei comisar care astăzi uh, practic are botezul focului. Um, eu cred că e important uh, acest document și sperăm că această carte verde pe care o dezbatem astăzi să nu sfârșească um, cu, precum documentul din 2002 dar astăzi uh, Parlamentul are puteri diferite, avem cu decizia Tratatului de Lisabona, așa, cred, așa încât cred că trebuie tot să profităm uh, de aceste noi puteri pentru a ne atinge obiectivele. Punctele cheie deja le-a evocat uh, doamna relatoare, doamna raportare, doamna Neves, care îi mulțumim, tot grupul PP îi mulțumește pentru acest document de sinteză și pentru modul în care a reușit să condenseze toate datele eu aș dori să profit de ocazie pentru a depăși puțin conținutul cărții verde și a mă referi la Cartea Albă, anunțată în iunie, pentru luna iunie. Știm ce se întâmplă mai ales în zona Mării Mediterane. Astăzi există necesitatea de a ne dota de reguli pe care deja de câțiva ani le-am impus economiei și pescarilor noștri, însă de multe ori țările riverane ă, sau cele vecine ă, cu Europa nu respectă aceste reguli. Deci ă, ne aflăm într-o situație paradoxală. Pescarii noștri eh, trebuie să respecte tot felul de reguli pe care concurenților nu le respectă. Astăzi, știm, avem un, un eh, ministru de externe, comisia e mai puternică, parlamentul e mai puternică. Deci, eh, ar trebui ca, înainte de Cartea Albă, să putem colucra cu țările terțe pentru a putea dispune de reguli comune, astfel încât cei care trebuie să respecte regulile să nu se simtă trădați și să vadă în Uniunea Europeană un uh, inamic și nu un amic. De, are cuvântul timp de 3 minute domnul Andreas Bara din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Martin Fragheiro și bun venit în plenul nostru și mulțumesc doamnei comisar. Bineînțeles, această temă a pescuitului reprezintă o provocare importantă și trebuie să definim în mod responsabil care sunt liniile directoare care vor garanta susedibilitatea pescuitului în Europa. Iată că vorbim de un sector de activitate deosebit de important, care este important pentru coastele noastre, regiunile noastre, coastele noastre maritime, regiunile noastre și uh, țările noastre. Așa cum a spus și doamna Damanache, există probleme cu reforma din 2002 Trebuie să revizuim principiul acesta de stabilitate relativă. Trebuie să căutăm noi formule de gestiune care să fie mai flexibile, mai adaptate, pentru că uh, știm că am avut probleme. Am avut probleme în. Uh, ceea ce privește cotele. Nu ne putem permite aceste probleme uh, și cred că nici planeta noastră, Pământul, nu-și poate permite uh, o astfel de dificultate. Avem nevoie de un sistem de pescuit sustenibil și de un nou sistem de gestiune care să țină seama de toate aceste uh, considerente. Trebuie să încercăm să flexibilizăm uh, modul în care gestionăm pescuitul. Trebuie să introducem criterii noi în ceea ce privește diferențierea între pesca pescuitul pe scară largă și pe scară mică și este un, dom- un domeniu care, de intervenție care a fost cerut de toți cei care sunt implicați în acest sector de activitate. Apoi, uh, trebuie să stabilizăm piața și trebuie să vedem cum anume ne putem Uh, poziționa față de importul de pește din țări terțe. Trebuie să luptăm împotriva pescuitului ilegal, care a fost până acum criticat, dar care nu a putut beneficia de măsuri concrete și eficiente. Știm că există măsuri internaționale care trebuie să bazeze pe echitate și pe îndeplinirea acordurilor internaționale. De asemenea, noastră v-ați referit la cadrul financiar. Acesta trebuie să dea rezultate mai bune și mai ales nu trebuie să uităm factorul social. Aici e vorba de persoane. Persoane cărora trebuie să le redăm demnitatea, recunoașterea meseriei lor, să le acordăm această posibilitate de a supraviețui din punct de vedere economic. Și apoi să nu uităm și femeile. E oarecum partea invizibilă a icebergului. Uh, trebuie să facem un efort în acest sens. Reforma politicii pescuitului este mai mult decât pur și simplu realizarea unei uh, le, legislații. E, face parte dintr-o întreagă reformă a Uniunii Europene care va asigura sustenabilitatea acestui sector de activitate. Având în vedere provocările cu care ne confruntăm, trebuie să fim curajoși, să nu ne fie teamă să operăm reformele necesare. Trebuie să abordăm problema în uh, complexitatea sa și doar astfel vom reuși să obținem beneficii atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru întreaga lume. Mulțumesc, spune domnul președinte și în numele ALDE, timp de două minute, domnul Haglund. Herr Domnule președinte, pentru aceia dintre noi care au depus multe eforturi pentru realizarea acestui raport, Uh, e un sentiment foarte plăcut că am ajuns la plenară în sfârșit cu acest raport și vreau să-i mulțumesc din nou raportarei pentru munca sa. Dragi colegi, politica comună în domeniul pescuitului trebuie reformată. În ceea ce, privește, în ceea ce ne privește pe noi, liberali, um, abordarea foarte importantă pentru noi este cea bazată pe ecosisteme. Și cred că acest lucru este reflectat bine în raport. În același timp ne dăm seama uh, că trebuie să abordăm și probleme ca aruncările în mare, uh, capacitatea excedentară masivă a flotelor și de aceea mă bucur că am reușit să ajungem la un consens cu privire la măsurile uh, în aceste domenii. Pentru că politica europeană în domeniul aruncărilor în mare uh, eu nu cred că poate fi justificată. O altă chestiune importantă este regionalizarea politicii comune de pescuit. Este foarte important ca deciziile care pot fi luate și implementate la nivel regional să fie luate la acest nivel, pentru că regiunile sunt foarte diferite. O altă reformă salutară este ideea de a introduce o abordare diferită pentru pescuitul costier la scară mică, pentru noi, pentru liberale, acest lucru este foarte important. Eu sunt finlandez, trăiesc lângă Marea Baltică și, prin urmare, sunt foarte bucuros că populațiile excesive de cormorani și de uh, foci sunt luate în considerare pentru că ele reprezintă cea mai mare amenințare pentru pescuit în zona Mării Baltice. Uh, în concluzie, aș dori să mă refer și la acordurile de pescuit cu țările terțe. Aici uh, trebuie să luăm în uh, considerare politica pentru drepturile omului, pentru că sunt uh, interconectate acestea două. Um, noi am votat um, împotriva acordului cu Guinea și cred că avem aici un document foarte bun, un punct de plecare foarte bun că, care să ne aducă o politică comună de pescuit mult mai bună. Mulțumesc acum în numele verzilor. Două minute și jumătate, domnul Lövin. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamnă comisar Damanakis, atunci când am început să examinez uh, politica comună în domeniul pescuitului și consecințele uh, distrugătoare ale acesteia în 2002 în Parlamentul suedez, uh, o minoritate, un grup minoritar din parla, Parlament a dorit să oprească, să ia măsuri pentru a opri uh, um, pescuitul codului, pescuitul accidental al codului, nu am reușit acest lucru, însă dacă examinăm impactul pescuitului codului asupra stocurilor uh, de cod în Suedia, uh, vedem că se pescuiește în exces. În 2002 s-a făcut ultima reformă în domeniul politicii comune a pescuitului și trebuie, ne vedem țilit să recunoaștem că, din păcate, există, au existat multe eficiente, eh, multe instrumente eficiente pe care, care au fost eliminate, nu le mai avem la dispoziție. 34 Uitați-vă ce se întâmplă și cu uh, tonul roșu în Mediterană. Este în pragul extinției. Uh, se cheltuiesc uh, milioane și milioane pentru îmbunătățirea flotelor de pescuit. Uh, știm că avem uh, o situație de pescuit excedentară, avem uh, o cifră de 3,4 milioane de euro uh, care în același timp uh, se cheltuiesc pentru dezmembrarea vaselor. Deci, iată, situațiile uh, sunt diferite, se acționează contradictoriu, deci este, se impune o reformă a politicii comune în domeniul pescuitului. Pentru că dacă nu, practic, se vor goli mările de pești uh, resurse vitale pentru, uh, de exemplu, populațiile din Africa. Sigur, uh, textul este foarte bun. Um, poate aș putea avea probleme cu un singur alineat care uh, vorbește despre protecția intereselor uh, pescuitul, pescarilor europeni. Nu știu dacă în 2010 mai putem susține acest lucru. Mulțumesc și acum în numele grupului conservatorilor și reformiștilor europene are cuvântul pentru două minute domnul Grobarci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 a fost nevoie de foarte mult uh, efort și de mult tact pentru obținerea acestui compromis. Însă acest document este doar fundamentul pe care trebuie să construim viitoarea politică în domeniul pescuitului, care are nevoie de o reformă fundamentală pentru a lua în considerare aspectele de mediu și, de asemenea, pentru a uh, asigura în același timp și protejarea patrimoniului uh, cultural legat de pescuit, uh, acestea trebuie uh, să fie respectate în toate zonele maritime. Trebuie luate în considerare nevoile pescarilor, de asemenea cercetarea este foarte importantă și acest compromis um, este un document pe baza căruia se va putea uh, reforma politica comună de pescuit um, în, privind eficientizarea acesteia există și domeniile care sunt în uh, criză, care, care trebuie să le acordăm o atenție specială. Um, să ne gândim doar la uh, substanțele toxice care uh, ajung uh, în mări și de acolo prin carne de pește pe mesele uh, noastre. Trebuie să avem o politică comună de pescuit justă și avem nevoie de un sistem corect în uh, politica pentru pescuit, astfel încât uh, sistemul de cote să fie uh, înlocuit, pentru că acesta este manipulabil. Grupa, uh, grupul politic ECR uh, susține acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, pentru GUE Angel, două minute, are cuvântul domnul Joao Ferreira. Comisarie, președinte. Doamnă comisar, în Cartea Verde, Comisia încearcă să creeze un nou sistem un uh, sistem de drept, de legislație transferabilă, ca un fel de drept privat pentru ca uh, aceste resurse de pescuit să uh, fie privatizate. Acum 10 ani de zile acest lucru a fost respins, dar iată Comisia ne face din nou această propunere și ar trebui să ne gândim la consecințele acestei privatizări Uh, se va distruge o mare parte din uh, uh, pescuitul artizanal de coastă. Țările care au ales această cale, precum Islanda, încearcă totuși acum să facă marșarier, pentru că își dau seama care sunt consecințele unui astfel de sistem. Și Parlamentul European ar trebui să aibă o, o poziție foarte clară, să respingă această propunere, pentru că noi ne dorim o durabilitate a stocurilor de pescuit, pentru că concentrarea acestor drepturi de pescuit în mâinile câtorva armatori, acesta însemna o concentrare a resurselor. Avem nevoie de alte măsuri, în așa fel încât să existe un randament corect în acest sector și e nevoie de o intervenție pe piață, o mai bună comercializare. Trebuie să îmbunătățim prețul uh, care se obține din prima vânzare, în așa fel încât să remunerăm pescarii. Trebuie să adăugăm mai multă valoare valoare pe întregul lanț de producție. Realitatea pescuitului este o realitate complexă în Uniunea Europeană și E adevărat, s-a recunoscut faptul că e nevoie de o gestiune de proximitate, dar acest lucru nu este în concordanță cu ceea ce se spune în tratatul de la Lisabona. Uh, Uniunea Europeană este responsabilă pentru gestionarea resurselor biologice și de aceea trebuie să ținem seama de particularitățile fiecarei țări să ținem seama de resursele disponibile, în așa fel încât fiecare pescar să se simtă implicat în aplicarea unor astfel de măsuri. Și nu putem defini aceste măsuri doar la nivel central. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum domnul Bafton, două minute din partea EFD. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să fac apel la doamna comisar Damanaki uh, în sensul articolului 47 al politicii comune în domeniul pescuitului în uh, privința situației din Marea Britanie. Eu credeam că uh, politicile europene erau uh, îndreptate pentru protejarea pescarilor. 91 din la sută din domeniile, din domeniile pescuite vor fi probabil excedentare uh, în câțiva ani și uh, iată că ne golesc uh, mările de, de, de formele de viață marine și sigur că uh, aruncările în mare sunt opusul sustenibilității, al durabilității. Uh, bine, în Marea Britanie milioane de oameni uh, practică pescuitul de agrement uh, 90 uh, de mii de oameni uh, sunt angajați în, uh, în diverse activități care au legătură cu acest domeniu de pescuit și acest pescuit de agrement înseamnă pescuitul care respectă doar necesitățile. Se pe, ceea ce se pescuiește se mănâncă. Deci nu se afectează ecosistemul și uh, alevinii. Uniunea Europeană și Comisia Europeană trebuie să uh, sprijine acest pescuit de agrement care practic uh, este uh, uh, practicat uh, de o varietate largă de oameni și nu afectează, de exemplu, nici cotele de cod. Poate că, doamna comisar, uh, își va da seama că acest pescuit este absolut inofensiv și uh, va da dovadă de sensibilitate, uh, așa cum a făcut și în cazul uh, codului roșu și cum sperăm că va face în continuare. Uh, politica comună din domeniul pescuitului, din păcate, a afectat resursele de pește ale Europei Uh, Comisia, din păcate, nu a protejat până acum uh, o serie de uh, specii care sunt pe cale de dispariție. Sperăm că noua comisară va acționa în mod diferit. Mulțumesc și acum terminăm, oratorii, terminăm grupul oratorilor care vorbesc în numele grupurilor politice cu doamna Dodds din partea neafiliaților. Domnule președinte, pentru mine și pentru alegătorii mei din Irlanda de Nord, industria pescuit, din industria pescuitului, 27 de ani de politică comună în domeniul pescuitului, se găsesc uh, rezumați în paragraful 148 din acest raport, care subliniază că una dintre puținele uh, zone în care această politică a avut succes a fost zona în care statele membre au avut controlul. Așadar, noi considerăm că această politică comună de pescuit ar trebui reformată, dându-le statelor membre posibilitatea de a relua controlul asupra pescuitului. Din păcate, însă, nu trăim într-o lume ideală și reforma politicii comune de pescuit uh, va duce rezultate, nu chiar rezultate dorite de Irlanda de Nord, ci unele apropiate doar. În uh, Irlanda de Nord există încă semne de întrebare uh, la care nu am găsit răspuns cu privire la stocurile de pește de care depinde industria noastră. În uh, Consiliul de Pescuit din decembrie și cotele adiționale discutate acolo, s-a văzut foarte clar confuzia care există încă în acest domeniu. Eu susțin uh, um, o descentralizare puternică a acestei politici, așa cum spune doamna raportor. Cred că ar trebui să existe trei principii de bază, um, dimensiunea de mediu, socială și economică. Și speranța mea, sinceră, este să avem o politică care să reușească să reverseze consecințele dezastruoase ale politicii de până acum. Însă mă tem că schimbările radicale care sunt promise vor duce doar la o, o altă ocazie ratată pentru politic, pentru industria noastră de pescuit. Mulțumesc, doamna Dodds. Iată că acum <clears throat> vor lua cuvântul oratorii care se vor exprima în nume propriu și vă lansez un apel să respectați timpul alocat, fără de care nu vom reuși să respectăm ordinea de zi, uh, derularea programului nostru de lucru. Mai întâi are cuvântul doamna Fraga. Mulțumesc, domnule președinte. Să, în această reformă să nu cumva să ne înșelăm. Dacă nu vom fi curajoși, nu vom avea, vom rata ocazia de a avea o adevărată politică europeană de pescuit și vom fi singurii responsabili a unui astfel de eșec au existat foarte multe critici, deci reforma este justificată. Și iată că este o ultimă șansă. Parlamentul nostru trebuie să fie capabil să propună alternative și mai ales să propună alternative față de un sistem de conservare și gestionare care a fost unul uh, uh, confruntat cu eșecuri. Bineînțeles, înțelegem faptul că există temeri față de noile alternative propuse de acest Parlament spre exemplu, drepturile de pescuit transferabile sau eforturile ce trebuie făcute de toți cei care intervin în acest sector de activitate. E noi uh, trebuie să facem eforturi și trebuie să analizăm în detaliu poziția flotei industriale. Însă este evident că nu putem avea o soluție unică și aplicabilă tuturor. Putem să plecăm de la ideea că există soluții alternative distincte care se pot aplica împreună, simultan. Și soluția ar fi să găsim o, soluție, să găsim o posibilitate pentru fiecare actor. Bineînțeles, acest sector de activitate a, privește cu neîncredere această nouă reformă. Dar nu uitați că e vorba de o lume globalizată. Produsele pescărești se uh, difuzează în lumea întreagă. Există o concurență. Politica noastră comunitară trebuie să fie una concurențială. Mă gândesc, spre exemplu, la noile acorduri de parteneriat economic care, în fond, distrug competitivitatea pescuitului comunitar. Avem astfel de acorduri cu țări terțe. Și asta se face pe spuza propriului nostru sector de activitate din domeniu. Deci, domnule președinte, reforma este bună că ne permite să avansăm. Și iată că nu trebuie să lăsăm deoparte problemele cu care ne confruntăm. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum două minute, doamna Rodus. Stimate domnule președinte, dragi colegi și colege, stimată doamnă comisar Damanaki, bine ați venit uh, și bine ați venit tuturor pescarilor care asistă. În, astăzi, în Parlamentul European, avem o piatră de, uh, uh, de temelie. Am ajuns într-un moment crucial. Odată, de, odată ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, avem posibilitatea de a face o reformă substanțială a politicii comune în domeniul pescuitului. Îi mulțumesc, uh, le mulțumesc raportoarelor pentru activitatea lor extraordinară, pentru că am reușit să includem importante priorități ale socialiștilor și democraților în aceste uh, Uh, în acest text. Um, printre acestea sunt uh, asigurarea uh, traiului decent al familiilor de pescari, cel, a celor care trăiesc în zonele de coastă, pentru că aici nu e vorba doar de locuri de muncă, e vorba și de atractivitatea turistică a multor regiuni. Anumite părți ale raportului trebuie încă îmbunătățite și am depus uh, amendamente în acest sens. Noi, socialdemocrații, dorim să subliniem faptul că una dintre problemele centrale rămâne capacitatea excedentară. Um, durabilitatea ecologică trebuie să fie principiul pentru o um, pentru viitorul acestei politici și pentru viitorul pescarilor. O altă chestiune importantă este dimensiunea externă a politicii comune de pescuit și acordurile de parteneriat cu uh, statele terțe și dorim să se suprime articolul 121. Dorim ca apele, toate apele să fie reglementate în același mod, astfel încât la nivel mondial să se respecte drepturile omului, să se respecte democrația, astfel încât să nu avem domenii ale pescuitului care să fie supuse unor state dictatoriale. O altă problemă foarte importantă aici este divergența între diferitele interese naționale. Am avut uh, în ultimele săptămâni niște dezbateri foarte aprinse în grupurile noastre politice. Din fericire am reușit să ajungem la compromisuri foarte bune Însă, în momentul în care ajungem la faza de legiferare, trebuie să ne orientăm și mai puternic către soluțiile europene pe care trebuie să le uh, elaborăm împreună și să lăsăm deoparte, să lăsăm eventual Consiliului chestiunile de interes național. Vă mulțumesc, domnul Gallagher, are acum cuvântul două minute. Uh, president, office, uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, doamnă comisar. Uh, pentru că sunteți prima dată aici. Vă urez numai bine, vă doresc succes în activitatea noastră. Uh, felicit și pe doamna Nieves pentru, Nieves pentru pregătirea acestui raport. Avem nevoie de obiective mai bune și mai clare în noua politică comună din domeniul pescuitului și trebuie să ne gândim sigur la protecția mediului. Avem nevoie de o revizuire radicală a politicii comune în care să fie implicați toți actorii din domeniu și avem nevoie și de o gestionare eh, durabilă a stocurilor de pești. În același timp, e esențial ca uh, Ehm, să păstrăm și să susținem și existența uh, locurilor de muncă a pescarilor, uh, sigur, și să luăm în considerare și zonele ultraperiferice, micile insule, ehm, pentru că ehm, pescuitul este singura sursă de, de viață în aceste zone. Doamna comisar s-a referit la aceste zone, ceea ce mă bucură. Majoritatea vaselor de pescuit de aceste zone sunt de mai puțin de 50 de metri și nu au un impact uh, semnificativ asupra stocurilor de pescuit. Uh, și mă refer aici mai ales la cod. Uh, cel mai important este că nu există nicio sursă alternativă de angajare, de ocupare de loc, a locurilor de muncă pentru, acest, pentru acești oameni Uh, și sigur că e bine că Comisia a recunoscut uh, situația specifică a acestor zone ultraperiferice. Uh, o regionalizare a structurilor de gestionare ar trebui să creeze efecte pozitive și ar trebui o mai mare responsabilizare a tuturor actorilor implicați precum și înființarea unei noi politici comune în domeniul pescuitului care să ia în considerare mai mult uh, problemele locale. Cu intrarea în vigoare a tratatului la Lisabona, după referendumul din Irlanda de anul trecut, Parlamentul European are acum mai, uh, o mai mare responsabilitate ca legiuitor și, sigur, uh, e bine că vom putea lucra mai intens cu Comisia, așa că, domnule președinte, uh, în încheiere, felicit uh, raportarea pentru acest raport. Mulțumesc și acum pentru un minut și jumătate are cuvântul colegul Hutton. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru a spus despre politica comună a pescuitului că probabil problemele și-au originea uh, în uh, modul în care gestionăm uh, resursele de pescuit. Și sunt de acord că în Scoția această politică comună a pescuitului a reprezentat o experiență extrem de proastă. Trebuie să vedem cum vom găsi un sistem de gestiune a pescuitului care să funcționeze în mod corect. Și pentru asta trebuie să fim gata să abordăm lucrurile în mod radical diferit politica comună a pescuitului a fost un eșec mizerabil în trecut, însă trebuie să facem ceva. Comisia recunoaște faptul că gestiunea la nivel local care a fost în vigoare până în prezent, uh, o gestiune de proximitate, a reprezentat totuși un succes. Și deci cred că vom, va trebui să obținem susținere din partea colegilor pentru a prelungi acest sistem. Trebuie să încurajăm o cooperare între cei care sunt implicați în acest domeniu de activitate. Trebuie să încurajăm pe oameni să aibă o gestiune a resurselor de pescuit în mod durabil, să recunoaștem și să menținem drepturile istorice de pescuit, în așa fel încât să avem oarecare stabilitate. Și sunt convins convins că cei care au cel mai mult de câștigat de pe urma unei gestionări corecte a uh, resurselor pescărești sunt cei care se află în comunitate și ei sunt cei mai bine plasați pentru a face ceea ce este necesar, pentru a lua măsurile necesare și pentru a implementa aceste măsuri. Industria pescuitului, stocurile pescărești uh, au contribuit în mod uh, substanțial la o realizarea unei opinii publice cu privire la modul în care funcționează această politică. Domnul președinte întrerupe pentru că uh, s-a terminat timpul alocat și acum are cuvântul timp domnul Stevenson. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte în exercițiu, doamnă comisar. În primul rând vreau să o felicit pe doamna raportor, doamna Patrao Neves, pentru munca sa, pentru că nu a fost ușor să realizeze acest raport. Avem acum ocazia să facem o schimbare de direcție în politica comună de pescuit. Am fost de acord că politica de până acum a fost un, un eșec, dar uh, trebuie să facem niște schimbări radicale și nu să repetăm uh, greșelile trecutului. Să lăsăm deoparte uh, reglementarea de sus în jos, de la centru către uh, toate regiunile. Orice reformă a politicii comune de pescuit trebuie să pună capăt uh, aruncărilor înapoi în mare, trebuie să implice uh, părțile interesate și pe cei care lucrează zilnic în acest sector, trebuie să protejeze stocurile, trebuie să punem durabilitatea și conservarea în centrul agendei noastre, trebuie să punem capăt pescuitului INN și să ne asigurăm că toți cei care lucrează în acest sector au un trai decent. Și dacă putem să dăm substanță valorilor de bază ale politicii comune de pescuit, să menținem locurile de muncă și stocurile de pește, atunci, într-adevăr, vom fi făcut progrese reale. Vă mulțumesc, domnule coleg. Are acum un minut și jumătate, doamna Rosbach at der da kommer en reform af vores fiskeripolitik. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, uh, era și cazul să reformăm politica comună în domeniul pescuitului, dar mă întreb dacă nu trebuie să, do- trebuie să dăm dovadă și de mai multă ambiție, dacă ne gândim la viitorul stocurilor de pești din mările noastre. Sunt de acord cu uh, grupul verde. Uh, sunt uh, sincer de acord cu ei, pentru că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, trebuie să ne conservăm industriile de pescuit și stocurile de pește pentru că acestea să aibă un viitor. Eu consider că discuția noastră de astăzi este importantă și pentru viitor. Pentru că dacă ne referim la introducerea unei interdicții totale a pescuitului în domeniul de exemplu codului în, în sezonul de împerechere, vedem că modul care se acționează actualmente face imposibilă conservarea stoc- stocurilor de cod. Mie îmi pare bine că pescuitul costal se bucură de o atenție deosebită în Cartea Verde. De asemenea, e bine că, uh, că această Carte Verde se referă și la o agricultură durabilă, uh, o acvacultură durabilă Mm, sigur, noi trebuie să examinăm uh, problema în mod global, să vedem ce se întâmplă și cu țările terțe în problema speciilor periclitate. Mulțumesc și acum domnul Brons are un minut la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem de părere că prezervarea stocului pescăresc trebuie să fie o misiune a fiecărui stat membru, uh, nu numai celor care au acces la uh, mare. Uh, știm că este o problemă foarte uh, complexă această problemă a stocurilor pescărești. Și în revizuirea actuală a politicii comune a pescuitului, uh, Uh, știm că trebuie să găsim noi metode de management și gestionare a acestor stocuri. Știm că există noi tehnologii care ne-ar putea ajuta. Într-una din circumscripțiile mele electorale, un pescar a inventat o tehnologie revoluționară care permite peștilor celor mai mici să scape din plasa de pescuit. Și pot să fac acest lucru înainte ca plasa de pescuit să ajungă la suprafață. Deci nu mai e nevoie să-i aruncăm înapoi în mare. Și uh, cred că această tehnologie ar putea fi luată în considerare nu numai de Uniunea Europeană, ci de întreaga lume. Mulțumesc, care cuvântul, domnul Cadec. Domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar, eu sunt de părere că raportul Parlamentului European cu privire la Cartea Verde reprezintă o contribuție semnificativă, poate chiar esențială în ceea ce privește viitoarea PCP. E vorba de un raport complex, complet care abordează toate aspectele acestei politici, mai ales în ceea ce privește protecția resurselor. Există o abordare globală a patrimoniului halieutic, avem o abordare descentralizată pentru gestiune, mi se pare că e un lucru foarte bun. Uh, Astăzi vreau să vă exprim modul în care Franța apreciază acest raport al Parlamentului asupra căruia am colaborat cu toții și doresc să mulțumesc doamnei Neves pentru munca depusă. Acest raport amintește faptul că trebuie să întărim expertiza științifică în acest sector, în așa fel încât deciziile luate să nu poată fi ulterior contestate. Da, trebuie să prezervăm pes resursele pescărești, însă nu trebuie să stigmatizăm o meserie, o profesie care a înțeles de multă vreme că trebuie să respecte regulile în vigoare. Evoluăm într-o economie de piață, însă asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm deoparte și să uităm orice metode de reglementare a pieței. Aș dori să mă, îmi exprim satisfacția față de compromisurile găsite în comisie. Într-adevăr, nu ne referim în mod clar la drepturile individuale trans de pescuit transferabile, pentru că unii consideră că acesta este un instrument de gestiune care va respecta cerințele economice, ecologice ale sectorului. Ori eu nu sunt de această părere. O piață europeană uh, astfel construită nu poate fi de dorită astăzi, pentru că asta ar duce la o speculă uh, care nu poate fi controlată și o concentrare a drepturilor de pescuit. Ei bine, chiar dacă va trebui să instaurăm noi metode în ceea ce privește flota industrială și modalitățile de pescuit industriale și sunt de acord cu doamna Fraga, ei bine, sunt totuși de acord cu o aplicare mult prea extinsă a unui astfel de dispozitiv va reprezenta un adevărat uh, ca un um, eșec pentru uh, politica comună de pescuit. Doamna Damanachi, dumneavoastră sunteți cea care va lua uh, decizia. Mulțumesc, până domnul președinte, are cuvântul domnul Arsenis. Mulțumesc, uh, stimați colegi, stimate doamna Damanachi. Eh, știm că politica comună în domeniul pescuitului actualmente este un eșec pentru că stocurile de eh, pești dispar, 88% din stocurile comunitare eh, sunt pescuite dincolo de randamentul maxim sustenabil, 30% din aceste stocuri sunt dincolo de limitele biologice de siguranță, asta înseamnă că probabil că nu se vor putea reconstitui. Un exemplu caracteristic este codul, situația codului din Marea Nordului, care este pescuit la o vârstă Uh, anterioară, vârste reproducției. Deci reform, o reformă este necesară. Protecția stocurilor de pește este o precondiție pentru protecția uh, uh, activității de pescuit. Pentru a împiedica dispariția pescuitului european, suntem obligați să reducem efortul de pescuit european și capacitatea flotei. O abordare ecologică ar trebui să fie premisa unei noi politici în domeniul pescuitului și ar trebui însoțită cu un, o gestionare pe termen lung și aplicarea principiului de precauție. Ar fi o abordare pe termen lung și conservatoare și ar putea fi introdusă în toate acordurile noastre internaționale de pescuit. Și de solicit, vă solicit să fiți de acord cu aceste principii de bază și astfel să uh, putem avea un sistem descentralizat în care toți să participe și în care deciziile să fie uh, luate de la cel mai mic, uh, mai scăzut nivel posibil cu respectarea mediului înconjurător. Mulțumesc și că doamna Raim, să are cuvântul un minut. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, acesta este doar un prim pas pe drumul foarte lung pentru reformarea politicii comune de pescuit. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor și coordonatorilor pentru munca lor foarte eficientă. Eu mă pronunț pentru o reformă fundamentală a politicii comune de pescuit. Însă, dacă ne lipsește curajul necesar, important este să rămână în picioare principiul stabilității relative. De asemenea, vreau să atrag atenția mare problemă a cormoranilor. Uh, deja am, uh, am cerut în Parlament uh, un plan de gestionare a populației acestora. Pescuitul are o însemnătate economică, socială și culturală și de aceea trebuie să facem o reformă a politicii comune de pescuit care să asigure echilibrul între economie și ecologie. Vă mulțumesc! Yes, colega. Un minut también. Mulțumesc, dragi colegi. Acum, domnul Van Dalen, un minut. Microfon, vă rugăm. Voorzitter, terecht is duurzaamheid kernbegrip. Domnule președinte, vorbim despre durabilitate. Este unul dintre principiile cheie din Cartea Verde acest uh, principiu este foarte important pentru stocurile de pește viitoare din Uniunea Europeană și pentru mediu. Obiectivele Comisiei nu sunt noi, dar până acum nu am reușit în Uniunea Europeană să atingem aceste obiective. Așadar, avem într-adevăr nevoie de o reformă. Susțin în totalitate uh, propunerea Comisiei de regionalizare. Trebuie să ne asigurăm că acordăm atenție dimensiunii ecologice pentru că politica din ziua de astăzi are mult prea multe detalii ca să fie eficientă. Cred că de asemenea trebuie să acordăm atenție uh, conformității, pentru că uh, Uh, nivelul uh, respectării regulilor este foarte scăzut. Sunt foarte mândru de uh, pescarii din Olanda pentru că împreună cu cei din Danemarca sunt singurii care au reușit să respecte cotele de pescuit. Și aș vrea foarte mult ca și alți pescari să urmeze acest exemplu. Sunt în favoarea cărții vest pentru că ea este singura modalitate de a garanta sustenabilitatea sectorului pescuitului. Vă mulțumesc, domnule. Acum un minut și jumătate pentru domnul Belder het bestaande visserijbeleid. Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, această politică comună a pescuitului se confruntă cu neajunsuri și avem nevoie de o abordare nouă, total diferită pentru această politică. Și acest lucru este subliniat în Cartea Verde. Unii spun că politica comună a pescuitului, da, este un eșec, mai ales pentru că această politică a fost prost executată în practică. Deci trebuie să tragem învățăminte din trecut politica trebuie să fie uh, nu numai hotărâtă, ci și aplicată în mod corect. De aceea trebuie să fie mai simplă. Mă bucur de faptul că uh, Comisia a făcut astfel de propuneri, regionalizare, implicarea sectorului uh, și actorilor implic, care acționează în acest sector de activitate. Trebuie să se facă o diferențiere clară între flotele de pescuit. Nu putem vorbi despre supracapacitate, suprapescuit și de lipsa de respect care există și asta în mod mod general. Nu. Nu putem acuza pe toată lumea. Avem nevoie de o abordare sectorială și regională. Sâmbătă trecută am discutat cu reprezentanți uh, ai sectorului, cu experți științifici care înțeleg din ce în ce mai bine care este problema și cred că e un exemplu pe care trebuie să-l urmăm. Avem nevoie de uh, o luare în considerare a poziției pe care o exprimă pescarilor și doar astfel vom fi pe calea cea bună și doresc să mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Mulțumesc, spune domnul președinte. Două minute, domnul Tsukalais. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să o salut pe doamna Damanachi și aș dori să mulțumesc mare doamnei Neves pentru acest raport excelent, excelent și exhaustiv. Toate problemele importante au fost aici deja abordate. Eu aici aș vrea să atrag atenția asupra unor uh, lucruri esențiale. În primul rând, în ce privește pescuitul excedentar, pentru că acesta este o realitate incontestabilă. După cum a spus domnul Arseni, se estimează că actualmente 88% din stocurile comunitare sunt amenințate din cauza depășirii randamentului maxim sustenabil ceea ce uh, se produce la scară tot mai largă în Uniunea Europeană. Uh, din ce în ce mai mult se pescuiesc uh, pești aflați înainte de vârsta reproducerii, deci nu se mai pot reconstitui stocurile. Astăzi se pescuiește cu 25% mai puțin pești decât acum 20 uh, de ani, deși eforturile pescuit au crescut. Pe de altă parte, nu trebuie reacționat uh, în mod exagerat, pentru că acest lucru ar putea avea implicații negative. Sigur, avem pescuitul excedentar, dar pe de altă parte încă nu au dispărut specii. Noi nu trebuie să uităm că trebuie să ne gândim la aceste trei dimensiuni evocate în raport, cea ecologică, economică și socială. Trebuie, sigur, să vizăm o dezvoltare durabilă, dar Trebuie să ne gândim și la ocupare. Uh, sigur că și uh, avem mai multe ecosisteme, ecosistemul peștilor, a focilor, a coromoranilor, dar și al oamenilor și tot, toți până la urmă fac uh, parte din același mediu înconjurător um, cum a făcut și alți colegi, trebuie să, să spun și eu că avem obligația să susținem cercetarea. E un lucru extrem de important, cum pe bună a spus domnul Cadec. Mulțumesc și acum un minut, doamna Totman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, mulțumesc tuturor raportorilor pentru o colaborare excelentă și pentru un volum enorm de muncă, deși interesele câteodată au fost contrarii. Primul rezultat al eforturilor acestora face ca Parlamentul să poată afirma or- orientarea pe viitor a politicii comune în domeniul pescuitului. Al doilea rezultat, în cursul negocierilor, prioritatea noastră a fost ca acest text să răspundă îngrijorărilor exprimate de pescari am reușit să facem acest lucru și dispozițiile privind cotele individuale transferabile au fost uh, eliminate și am afirmat uh, susținerea uh, pește, arti- pe artizanal și de coastă. Al treilea rezultat, viitorul document va trebui să fie fructul unei abordări participative, deci cu consultarea tuturor actorilor din sector va trebui să țină cont de elemente esențiale pentru grupul socialiștilor și democraților, cum ar fi dimensiunea umană și socială al întregului sector, cu o combinație eficace cu uh, practicile durabile, cu conservarea stocurilor haleutice și dacă dorim să reușim o reformă ambițioasă, trebuie să consacrăm aceste reforme a politicii comune a pescuitului un buget la înălțimea ambițiilor pe care le-am afirmat și uh, oamenii ne vor judeca uh, Uh, după angajamentul nostru politic și mijloacele pe care vom pune, le vom pune la dispoziție. Uh, președintele întrerupe vorbitoarea și acum, pentru un minut, are cuvântul doamna Bilbao. Microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, noi avem nevoie de obiective clare. Trebuie să fim curajoși, în așa fel încât să evităm orice alt eșec. Cuvântul cheie este participarea. Și uh, Există mai multe sectoare de activitate în domeniul pescuitului. Cei care pescuiesc, cei care prelucrează. De aceea, participarea acestor, acestor actori trebuie să fie deplină. Știm că a existat o reformă în 2002, însă aceasta nu a fost suficient de deschisă către acești actori. E, e adevărat că avem nevoie de un sistem sustenabil, rentabil iar celelalte cuvinte cheie sunt regionalizarea, răspunderea, stabilitatea și echitatea. Regionalizarea ne va permite să ținem seama de specificitățile fiecărei zone. Vom face o diferențiere între pescuitul artizanal și cel industrial vom vedea care vor sunt eforturile făcute deja de cei care lucrează în domeniu. Apoi, durabilitate. Ne dorim o abordare științifică pe termen lung, echitate. Trebuie să respectăm acest sector de activitate. E nevoie de inspecții, de controle, în așa fel încât să putem încuraja un comportament durabil și uh, care să respecte mediul. Apoi, dacă nu vom avea aceste abordări, atunci pescuitul, nu numai în Europa, ci și întreaga lume, va deveni o a, meserie dispărută. Mulțumesc, are cuvântul domnul Vlasac. Vážený pane předsedo, předložení zelené... Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere, Carta Verde, privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului, este foarte binevenite. Dorim să simplificăm legislația în acest domeniu, dorim să o eficientizăm. Apreciem uh, abordarea Comisiei de a adopta o strategie multianuală pentru menținerea stocurilor de pește. Și, de asemenea, apreciem compromisul acesta între pescar și mediu. Cartea verde este un prim pas în acest domeniu pentru o potențială reformă. Eu mi-aș dori însă să văd Uh, accentul asupra acvaculturii pentru a promova toate uh, uh, pentru a promova toate domeniile, nu doar în apele marine, ci și în apele um, din interiorul țărilor. Dorim să promovăm acvacultura în zonele costiere și, de asemenea, alimentele de bună calitate și de aceea aș dori să susțin toate amendamentele. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Vales are acum cuvântul două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, pescuitul are o importanță extraordinară, nu doar pentru zonele de coastă, ci și ca sursă de hrană pentru întreaga Europa. Din păcate, politica de pescuit uh, europeană nu a fost uh, în stare să răspundă provocărilor, uh, problemelor care au apărat. capacitatea excedentară sau pescuitul excesiv aceste probleme, aceste probleme încă există și acum avem posibilitatea să reformăm lucrurile. Ne aflăm la începutul acestui proces și întreaga politică de pescuit în, trebuie să fie modificată. Mulțumesc doamnei Neves pentru raportul uh, foarte vast și uh, pe baza acestui raport a trebuit să se sprijine reforma PCP. În primul rând, reducerea capacități excedentare de pescuit. Aceasta este prima problemă care trebuie reglementată prin introducerea unor mecanisme de piață și prin controle. Consider că problema uh, aceasta uh, necesită un instrument corespunzător pentru a asigura rentabilitatea acestui sector. Apoi, descentralizarea și implicarea uh, tuturor celor implica, interesați, a pescarilor, acest lucru va duce la o creștere a încrederii între pescari și cei care gestionează acest domeniu. Cartea Verde evaluează politica de până acum și recomandă uh, îmbunătățirea acesteia doamna Patrau subliniază posibilitățile privind rezolvarea problemelor, dar acestea trebuie să fie discutate în continuare, pentru că dacă nu, riscăm ca reforma uh, care trebuie să aibă loc nu va salva domeniul pescuitului. Vă mulțumesc, dragă coleg. Un minut acum pentru doamna Iotova. Колеги, госпожо комисар, за първи път формулираме общата политика по рибарство след приемането на Лисабонския договор. Mulțumesc, uh, este prima dată că vorbim de această politică de, de pescuit după adoptarea tratatului de la Lisabona. Uh, sigur, răspunderea noastră e mare, dezbaterea a fost uh, uh, una foarte animată și vreau să mulțumesc domnule raportor. Vreau să uh, mă refer la un element al reformei care este important pentru întregul sector. Dacă luăm în, situa- în uh, considerare situația după extindere, uh, deci situația noilor state membre, uh, Sistemul actual de luare de decizie ar trebui să ia în considerare această, această nouă realitate. Aș dori să pun accentul pe nevoia de a ne concentra și asupra Mării Negre și trebuie să creăm, să înființăm un organism specializat pentru uh, gestionarea resurselor de pescuit de la Marea Neagră și să ne gândim și la situația uh, populațiilor din zona de coastă. Uh, Asta, uh, sigur că și în cadrul financiar următor trebuie luată în considerare această reformă și nu cred că ar trebui să susținem propunerea de a reduce, la, reduce capacitatea flotei. Acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra pescarilor în uh, condițiile acestea de criză. Mulțumesc și acum are cuvântul pentru un minut domnul Chris Davis. Microfon. Thank you, President Mulțumesc, domnule președinte. Sper că uh, doamna comisar se va gândi la votul din luna aceasta în legătură cu tonul roșu, pentru că acesta este un semnal că puteți uh, conta pe noi sau pe mulți dintre noi pentru a vota reforme radicale. Ieri mulți dintre noastre au fost la un seminar organizat de mine în legătură cu uh, which I think is always good cu protejarea fondurilor de pescuit. Uh, sigur că până la sfârșitul acestui an uh, am, vom reuși să ne extindem activitatea, activitatea. Uh, cred că noi trebuie să uh, ne gândim uh, la situația pescarilor, uh, care sigur că sunt mândri de activitatea lor, pot să-și întrețină familiile, pot să-și întrețină comunitatea, pescuitul lor este ecologic și Comisia sper că pe viitor uh, va face tot ce poate pentru a le uh, recunoaște și sprijini activitatea. Mulțumesc. Mulțumesc și acum pentru un minut are cuvântul doamna Măghi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, domnule raportor, pentru munca dânsei foarte uh, dificilă la acest raport. Uh, avem nevoie de două reforme serioase în domeniul agriculturii și în domeniul pescuitului. Este vorba de chestiuni similare. Ne dorim uh, tot ce e mai bun pentru aceste sectoare și încercăm să le reformăm astfel încât să avem cele mai bune rezultate posibile. Sunt oarecum îngrijorată și doamna raportor menționează acest lucru. În 2002 am uh, avut de asemenea numai intenții bune, însă această reformă a eșuat, uh, nu a adus rezultatele pozitive în domeniul pescuitului. Și cu toate că mă, uh, mă încurajează abordarea foarte practică a doamnei raportor, susțin uh, principiile pe care le menționează dânsa. Aceste uh, principii de mediu, de aspecte sociale și economice, este într-adevăr vorba despre oamenii care sunt afectați. Și îmi place foarte mult ideea de a pescui mai puțin și de a câștiga mai mult. Dacă reușim să facem acest lucru, poate că reușim să-l facem și în agricultură. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Un minut acum pentru Luis Capulas. senhor presidente. já foi dito... Mulțumesc, domnule președinte. Mai mulți oratori care m-au precedat au spus deja acest lucru. Avem nevoie de un pescuit care să fie viabil din punct de vedere economic, demn din punct de vedere ecologic. Iată obiectivele pe care noi încercăm să le realizăm, însă din păcate până în prezent n-am reușit acest lucru. Carta verde a Comisiei operează un diagnostic foarte bun pune anumite întrebări, însă ezită în ceea ce privește soluțiile. Raportul, bineînțeles, stabilește o serie întreagă de principii și de moduri de gândire care vor trebui să se traducă în fapt, în așa fel încât acest sector de activitate să le poată aplica. De asemenea, trebuie să subliniem efortul făcut de doamna raportor pentru a ține seama de diferitele cerințe exprimate. Trebuie să subliniem capacitatea sa de discuție pentru a obține uh, amendamente de compromis, în așa fel încât să eliminăm orice punct de controversă Acum, în propunerea sa legislativă, Comisia trebuie să ne propună elemente concrete, în așa fel încât să transpunem aceste principii în fapt. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum timp de un minut, colegul nostru Sanchez Presedo. Mulțumesc, domnule președinte. Reforma politicii comune a pescuitului reprezintă o parte importantă din viitorul uh, Europei. Știm că în zonele de coastă această activitate este una vitală. De aceea este fundamental pentru uh, aprovizionarea cu produse pescărești să realizăm această reformă. De asemenea, este important și din punct de vedere al relațiilor externe. Uh, o activitate de pescuit responsabilă și competitivă, asta ne dorim. Trebuie să avem o abordare ecosistemică care să fie integrată în această politică maritimă. Trebuie să ne asigurăm că vom pereniza resursele halieutice. Uh, știm că politica din trecut, bazată pe cote, trebuie să se schimbe. Trebuie să creștem numărul de controle. Și flota de pescuit artizanală, care depinde foarte mult de, această, de pescuit, are nevoie de o abordare abordare specifică, de o nouă abordare socioeconomică. Și acest capitol trebuie să fie un capitol întreg, pe, de sine stătător, în noua politică comună a pescuitului. Cer astfel Comisiei și președinției Consiliului să țină seama de aceste elemente în munca lor viitoare. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum ultimul orator pe listă este domnul Christensen. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că politica comună în domeniul pescuitului este foarte importantă, dar e foarte important și ca aceasta să fie susținută de cetățenii europeni și de toți actorii implicați în acest sector. Uh, de aceea e bine că se pune mai mult accentul pe regionalizare pentru a putea dispune de o mai mare descentralizare, dar înainte de a ajunge la acest uh, obiectiv trebuie să adoptăm o politică, uh, una care să motiveze oamenii, trebuie să oprim pescuitul ilegal, care subminează situația pescarilor care respectă regulile. Um, pescuitul de coastă trebuie impulsionat pentru ca micile uh, nave să se bucure de atenție specială. Trebuie să ne asigurăm că peștii sunt vânduți la un preț rezonabil și că uh, asigurăm și conservarea stocurilor. Cred că uh, reforma aceasta vine exact la timp. Mulțumesc și cu asta am terminat uh, uh, această procedură și începem ceea ce numim procedura cash the eye. Șapte colegi s-au înscris la cuvânt. Deși regula prevede că sunt 5, dar mă rog, în fine, cred că nu e nicio problemă dacă le cuvântul la 7 colegi, dar uh, să știți că vă voi tăia microfonul în momentul în care veți depăși minutul care v-a fost alocat. În primul rând, are cuvântul doamna Sanchez Schmidt. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Țin să salut uh, modul de gândire propus de doamna raportor referitor la această carte verde și care merge în direcția cea bună. Noua strategie trebuie să promoveze un pescuit de proximitate. Acvacultura reprezintă o parte importantă care uh, acoperă sute de locuri de muncă. Europa are nevoie de o acvacultură puternică, durabilă și de calitate. Și țin să vă atrag atenția asupra uh, culturii de crustacee, care are nevoie de un răspuns specific și adaptat. Această crescătorie de, acest domeniu de crescătorie a crustaceilor se confruntă cu probleme de poluare și știm că situația este deocamdată instabilă. Producătorii așteaptă din partea Uniunii Europene ajutoare financiare, eventual pe termen scurt, temporare, care să le permită să supraviețuiască. Pe termen lung e nevoie de ajutoare de tranziție, în așa fel încât speciile să se poată perpetua. Și, în același timp, domnul președinte a întrerupt microfonul, mulțumesc, și acum domnul Alves. Presidente, queria felicitar a relatora e os Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, pe uh, raportoare și aș dori să salut pescarii uh, care sunt aici de față în hemiciclu. Vreau să mulțumesc raportoare pentru că a inclus în raportul său referit la măsuri speciale pentru regiunile ultraperiferice și mai ales uh, crearea unor regiuni uh, uh, speciale și că a acordat atenție pescuitului de coastă. Aș dori de asemenea să vă aduc aminte că grupul socialist a depus amendamente care, a fost, care au fost acceptate de raportare. E vorba de mm, um, amendamente pe care doreau, uh, le doreau depuse asociațiile de pescuit din insulele Azore. E apoi necesar să conservăm resursele existente și, de asemenea, e necesar ca limita de 6.000 să fie reevaluată, să putem uh, re... Uh, cu, bun, um, președintele a tăiat microfonul și are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mă adaug felicitând-o pe doamna raportor. Politica comună de pescuit este o politică care s-a discreditat și această reformă ne dă ocazia să începem din nou. Mi se pare că PCP, politica comună de pescuit, va trebui să-și recâștige credibilitatea și trebuie să aibă în centru, în primul rând, durabilitatea. Dacă nu există pești, nu există un viitor pentru industrie. În al doilea rând, stabilitatea, predictibilitatea pentru comunitățile de pescuit. Așadar, trebuie să abordăm problema capacității excedentare, trebuie să găsim o soluție la aceasta. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem eforturile uh, făcute în trecut. Avem nevoie de un posit care să aducă o soluție reală la problema aruncărilor în mare a peștilor. Reforma PCP trebuie să furnizeze un viitor pentru comunitățile de pescuit și pentru pescari. În mod fundamental, mi se pare că Domnul președinte, a întrerupt microfonul vorbitorului. Vă mulțumesc. Domnul Rome va are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu a dori să profit de ocazie pentru a insista asupra anumitor puncte care, după părerea mea, sunt fundamentale uh, în ceea ce privete raportul pe care îl analizăm. Și a dori să amintesc anumite puncte, și anume principiul de precauie care este indispensabil, reducerea capacităilor de asemenea, un element important, limitările cu care s-au uh, confruntat până în prezent politicile noastre, îmbunătățirea controlelor și nevoia de sancțiuni clare. Uh, toate aceste lucruri vor avea uh, consecințe pozitive și vor împiedica oamenii să facă greșeli. E nevoie de această dimensiune de durabilitate, de sustenabilitate pentru pescuit. Dar poate că ar fi bine să definim mai bine ce înseamnă pescuitul artizanal, în așa fel încât să știm clar despre ce este vorba. În același timp aș dori să uh, recunoaștem rolul și importanța femeilor în acest sector de, activ de activitate, lucru subliniat în raport. Și în final, cred că ar fi bine să cerem o mai mare responsabilizare a celor implicați în momentul în care se încheie acorduri de pescuit, pentru că nimeni nu ne obligă să încheiem acorduri proaste este. Mulțumesc. Mulțumesc, spune domnul președinte. Și are acum cuvântul domnul Kuhn. Domnule președinte, simate doamne și domni, <clears throat> doamne comisar Damanaki, mult succes! Sper că vom colabora foarte bine. Mulțumesc, doamne Patrao pentru munca sa excelentă în, negocierilor, în negocierile acestea. Este foarte important ca comunitățile de pescuit să aibă o stabilitate pe viitor. Și mă refer aici la cele din Germania. Suntem cu toții convinși că stocurile de pește trebuie să fie păstrate astfel încât să rămână la un nivel care să dea un viitor pescarilor noștri. Dar nu trebuie doar să spunem, discutăm despre aspecte ecologice și economice. Nu! Trebuie de asemenea să vorbim și despre protecția speciilor. Uh, dacă vorbim deja de cormoran și de de uh, foci. Există o uh, zonă de coastă foarte uh, mare în Europa și acolo există foarte mulți oameni, familii care își uh, bazează existența pe aceste activități și de aceea trebuie să ne asigurăm că această carte, care este o soluție foarte bună, va fi într-adevăr pusă în aplicare. Are acum cuvântul domnul Sikierski. Szanowni Państwo, wspólna polityka rybacka musi pogodzić cele ecologiczne, środowiskowe. domnule președinte. Este evident că trebuie să răspundem obiectivelor de mediu. Trebuie să îmbunătățim viața de zi cu zi a pescarilor. Trebuie să îmbunătățim de asemenea și ocuparea în acest sector de activitate. Să vedem cum uh, aceste flote de pescuit care există pot să continue să supraviețuiască. Toate aceste lucruri se pot face printr-o abordare echilibrată și știm că putem ajuta pescarii și îl putem ajuta din mai multe puncte de vedere, prin investiții, dar îi putem ajuta și din punct de vedere socioeconomic. Și politica comună de pescuit trebuie să țină seama de diferențele și specificitățile care există în fiecare regiune europeană. Comisiile regionale de pescuit trebuie să conlucreze și trebuie să colaboreze de asemenea și cu Comisia pentru a elabora o legislație corectă. Trebuie să întărim asociațiile de pescari în așa fel încât să existe un adevărat lanț de actori care să poată interveni în mod responsabil de la uh, pescuit până la comercializare. Mulțumesc! Mulțumesc. Sunt uh, deputat de european de șapte luni și uh, niciodată n-am întâlnit uh, oameni mai mânioși decât pescarii din regiunea mea. Sigur că pentru ei este foarte importantă această reformă. Toți suntem de acord, sigur că trebuie să conservăm uh, stocurile de pești, dar și uh, uh, comunitățile de pescari de, uh, din zonele de coastă sunt foarte importante. Trebuie să ne gândim la situația acestor oameni. Sigur, după cum a spus și domnul Bond, noile tehnologii uh, trebuie să fie luate în considerare uh, acestea pot uh, avea o influență uh, foarte mare față de situația, pentru situația acestor oameni. Sigur, uh, după cum a spus domnul Cadec, trebuie să ne gândim în uh, examinarea situației la datele științifice cele mai uh, uh, precise și incontestabile. Mulțumesc și cu asta am terminat uh, procedura Cash DI. Acum dăm cuvântul domnului Martin Fragheiro în numele Consiliului ca să aibă o reacție la intervențiile de, uh, deputaților. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc doamnei Patrao Neveș pentru munca depusă în realizarea acestui raport. Până în prezent, dezbaterile care au avut loc la Consiliu uh, pot să vă spun că Ministrii au susținut în mod clar ideea unei reforme, o reformă aprofundată care să simplifice modul de funcționare al politicii comune de pescuit, care să descentralizeze nivelul la care se iau deciziile, care să respecte anumite principii strategice. Cu toții, ministrii sunt de acord că trebuie să se reducă aruncările peste bord înapoi în mare. Există puncte de convergență Apoi, în ceea ce privește zona de 12 mile de-a lungul coastei, iată un punct de convergență. Suntem de acord asupra faptului că trebuie să implicăm mai mult pe actorii din domeniu. Suntem de acord că trebuie să avem o abordare mai științifică în ceea ce privește metodele de pescuit. Uh, suntem de acord asupra faptului că există măsuri precum anumite intervenții ajutoare acordate în mod uh, unic, o plată unică pentru a-i ajuta pe pescari. Suntem de acord asupra faptului că acvacultura reprezintă un domeniu deosebit de important. Această PCP trebuie să fie mai integrată și trebuie să vedem cum anume Uniunea Europeană se va poziționa la nivel internațional în acest domeniu. Bineînțeles, mai există și anumite puncte divergente, mai ales în ceea ce privește uh, sistemul actual de uh, cote care există, drepturile de pescuit transferabile, de asemenea metodele uh, uh, utilizate precum aruncările peste bord în mare, modul în care s-au implicat până în prezent asociațiile de pescari în luarea de decizii și creșterea uh, sumelor acordate flotelor mici. Așa cum am spus încă de la bun început, Consiliul deocamdată încă nu a adoptat o poziție uh, definitivă uh, și până anul viitor nu vom putea lua o astfel de decizie până când Comisia nu va face o propunere legislativă concretă. În final, aș dori să salut pe toți reprezentanții sectorului de pescuit care se află acum în sală. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum are cuvântul doamna comisar Damanaki. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru contribuțiile dânșilor. E foarte încurajator să auzi atât de multe intervenții. Am înțeles că cuvântul cel mai des menționat a fost durabilitatea sau sustenabilitatea. Acesta trebuie să fie un uh, principiu de bază al cadrului politicii noastre. Nu pot să răspund tuturor uh, problemelor menționate, dar aș dori să subliniez niște priorități unitățile de pescuit la scară mică și regiunile costiere, acestea sunt o prioritate. Vreau să vă uh, asigur pe toți că vom lua foarte în serios contribuțiile dumneavoastră despre aceste două aspecte. De asemenea, aș dori să vă liniștesc, să vă spun că nu am niciun fel de intenție de a lua măsuri dure Uh, cu privire la pescuitul de agrement. Cea de-a doua prioritate, regionalizarea. Aș dori foarte mult să discutăm în detaliu ce anume vom face pentru a implementa acest principiu. Avem nevoie de o discuție foarte, foarte aprofundată. Drepturile de pescuit transferabile am înțeles deja că, că uh, acest punct uh, uh suscită o dezbatere cu, uh, foarte intensă. Nu știu ce se va întâmpla uh, la vot, dar trebuie să vă spun că nu putem să ignorăm această problemă. Multe state membre implementează deja acest sistem în momentul de față, așadar eu propun să avem o discuție foarte deschisă uh, poate în Comisia pentru Pescuit, din moment ce acesta nu este sfârșitul dialogului nostru. Putem să avem o discuție despre aceste aspecte. Doamna Fraga uh, și cu mine putem să organizăm o discuție pentru a înțelege uh, problemele importante. Alte priorități un uh, teren echitabil pentru zona mediteranei și pentru toate celelalte zone de pescuit din alte state. E adevărat, e corect trebuie să avem o concurență egală între uh, toți pescarii din Europa. Eliminarea treptată a aruncărilor înapoi în mare, uh, etichetarea, acestea sunt prioritățile noastre. Aș dori să închei sublinind nevoia de a avea o nouă formă pentru acordurile de pescuit, o formă care să includă și clauza drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru contribuții și, după cum am spus, acesta nu este sfârșitul dialogului, ci din potrivă este începutul unei foarte bune dezbateri cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Iată că aici încheiem discuțiile referitor la acest punct de pe ordinea de zi, dar nu înainte de a da cuvântul doamnei raportor Petra Neves timp de două minute în calitatea sa de raportor. Și are un nume foarte frumos. Uh, știm că întotdeauna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 importantă și valoroasă la acest proces de reformă, care va fi unul îndelungat și, după cum bine a spus doamna comisar, trebuie să-l continuăm dacă dorim să ne atingem obiectivele. Știm foarte bine că e imposibil ca într-un singur raport să satisfacem exigențele tuturor. Unii ar putea spune că n-am fost destul de îndrăzneți, alții cam uh, făcut prea multe. Uh, din potrivă. Dar eu cred că ce este important astăzi e că putem spune că um, cu acest raport am putut stabili un echilibru bun între problemele as între uh, toate chestiunile esențiale și că astfel uh, avem posibilitatea să răspundem în mod satisfăcător exigențelor uh, acestui sector. Uh, modul în care am uh, activat în Comisia de Pescuit uh, sub președinția doamnei Fraga îmi permite să spun că îmi doresc să continuăm această activitate și sigur în colaborare cu Consiliul și cu Comisia Europeană pentru a putea elabora o propunere legislativă care să țină cont de toate aspectele discutate astăzi aici. Dacă continuăm munca în același spirit de echipă și înțelegând că e necesar să luăm în considerare toate uh, uh problemele importante în diferitele părți ale Uniunii Europene și dacă încercăm într-adevăr să răspundem tuturor așteptărilor și necesităților în acest moment vom putea spune că într-adevăr uh, uh, vom ajuta sectorul pescuitului. Acesta este angajamentul nostru. Dorim durabilitatea uh, sectorului pescuitului și vom acționa în acest sens. Mulțumesc, mulțumesc și cu aceasta am încheiat dezbaterea. Votul va avea loc astăzi peste o oră cu începere de la 11 și jumătate. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi și anume declarația Comisiei cu privire la siguranța feroviară, inclusiv sistemul de semnalizare european un punct care, după cum bine știți, s-a manifestat în mod dramatic